să se, dea, să se facă mai cald, aerul condiționat. Am cerut ca temperatura să fie crescută. Dacă cineva nu are loc în spate, locuri cu căști pentru interpretare, avem o sală de ascultare. Deci dacă nu găsiți loc în sală, există o sală de ascultare ASP1G2. Am o comunicare. Secretariatul TRAN a trebuit să trateze mai multe probleme legate de amendamente din partea membrilor. Câteva din aceste probleme sunt de, de natură tehnică, în sensul că Noul sistem 84AN nu funcționează pentru anexele textelor legislative, însă au uh, apărut și probleme care țin de felul în care au fost depuse amendamentele. Țin să vă reamintesc că amendamentele trebuie să fie depuse înainte de termenul limită stabilit. Asta în primul rând. În al doilea rând, mai multe amendamente recente nu includ numele autorului și nu erau nici semnate de către deputații care le-au depus. Au fost depus, depuse mai multe amendamente de către mai mulți membri care nu au semnat amendamentul sau au semnat pe altă foaie. Trebuie să semnați foaia pe care apare amendamentul. După cum am spus, mai multe amendamente au fost depuse după termen. Amendamentele care ajung după termen nu vor mai fi luate în considerare în viitor. Vă rugăm, depuneți amendamentele la timp. Există un format, un tabel pentru aceste amendamente. Vă rog să vă asigurați că asistenții dumneavoastră sau dumneavoastră folosiți formatul respectiv. Aceste probleme au dus la întârzieri, întârzieri în trimiterea amendamentelor către traducere, ce ne-a uh, creat probleme tuturor. Deci, Depuneți amendamente, amendamentele la timp, în formatul potrivit și fiecare foaie trebuie să fie semnată de către membrul care depune amendamentul. Ok? Uh, ajungem la raportul legat cu legat de limitarea zgomotului. Poate ar trebui să avem un regulament în acest sens și în sală. Vă rog însă să vă asigurați că în viitor amendamentele vor fi depuse corect. Uh, unele amendamente au uh, uh, venit nesemnate, ceea ce este contrar regulilor. Stimați colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este votul pentru pachetul aeroporturilor zgomotul, sloturile și serviciile de handling la sol. V-aș ruga să aveți uh, puțină răbdare, puțină răbdare în timpul acestui vot, pentru că, datorită naturii tehnice a votului, s-ar putea ca anumite rezultate să fie. Uh, în funcție de vot, va trebui să verificăm cu ce continuăm. Știu că deseori vă obosește mâna, se va întâmpla și după, după masa aceasta, însă vă rog încercați să ridicați mâna cât mai clar. Are toată lumea cartelele de vot? Da, foarte bine. Începem foarte bine dacă are toată lumea cartelele de vot. Vom face un vot de probă pentru a vedea cât de mulți oameni în plus are PPE-ul. Verific. Deschidem votul de probă acum. Hang on, hang on. Has everybody voted? A votat toată lumea? A votat toată lumea? Foarte bine, domnule Cumuțacis, pentru că Cumuțacos înseamnă că PP-ul are doar trei oameni în plus, dacă vă scoateți car- cardul. Deci cu domnul Cumuțacos cu trei, aveți trei oameni în plus, că acum a ajuns și domnul Ferber, deci sunteți cu patru în plus. Vă rog, asigurați-vă că membrii supleanți sunt, conștien, sunt conștienți că sunt în plus. Încă un membru prea mult. Cine se retrage? Yeah. I'm st- no, Mr. I take it, Mr. Kumutsak. Înțeleg că domnul Kumutsakos tocmai și-a inserat card, cartela, pentru că acum sunteți cu doi în plus. Regulile spun că membrii supleanți pot să voteze doar dacă membrii de plin nu sunt prezenți. Fără a intra în disputele interne ale PPE-ului, membrii supleanți ar trebui să-și scoată cartele. Acum e ok. 42 pentru, unanim. Cred că va fi singurul vot unanim din această după masă. Suntem gata de vot? Primul vot. Da? Proiectul de raport privitor la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile Uniunii. Raportor domnul Lightfried. Începem cu amendamentul 46 și 47 împreună. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Este, au fost respinse. Cu regret. <laughs> da. Mi-a scăpat Titlul 1, amendamentul 48 al doamnei Foster. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 1 însă avem un amendament oral al PPE-ului, domnul Galler. Există cineva care obiectează? Atunci n-are niciun rost. Compromisul 1 atunci pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Foarte bine. La ce pagină ajungem? După care ajungem la articolul 1, MV18, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89, 90 91, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 97 92, 93 și 94. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 92, 93, 94. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. PP-ul are două voturi în plus. Și GUE are un vot prea mult. GUE, vă rog, scoateți o cartelă și PP-ul să scoate două cartele. Acum a rămas doar, a rămas doar GUE. Mulțumim, doamnă Wills. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 95, cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Articolul 2, amendamentul 97, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. NV20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 107, 108, 109 și 111 împreună. Împotrivă, abțineri, vom verifica. S-a deschis votul pe 107, 108, 109 și 111. Voted. A votat toată lumea, foarte bine, s-a închis votul și se adoptă. Nu, nu era un vot chiar atât de strâns. După care Ajungem la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115, adăugire la compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 al raportului pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Am... Credeam că era 126, spune președintele. 139 și 140 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 caduc, 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 142 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 143 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. O șase pentru, împotrivă, abțineri, respins. cinci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 și 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 envy pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150, 151 și 153 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 și 156. Pentru, împotrivă, abțineri respinse. MV30 pentru, împotrivă, abțineri respinse. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MV31 este caduc, 158 pentru, 100, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162, 163 și 165 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se cere verificare. Verificăm 162, 163 și 165. S-a deschis votul. Has everybody voted? votat toată lumea, s-a închis votul și este respins la egalitate. MV32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 a fost retras. 161, 164 și 166 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 160 și 167 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 și 172 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV28 caduc și 171 este caduc și el. Deci trecem la 175, 176 și 177 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Putem verifica 175, 176 și 177. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-au fost respinse. 25 179 25 și 179 împreună cu MV33 cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 100 74 și 180 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173, 178 și 182, cine pentru, împotrivă. A, nu, e, e caduc, spune președintele. Deci, trecem la 181 al domnului Foster. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. MV34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 183 și 184 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Deci votul pe 183 și 184. Votul este deschis. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 6. Articolul 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. MV 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 253. Pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. Articolul 9, începând cu 256 al doamnei Foster. cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Și restul e caduc, așa că trecem la compromisul 7. Compromisul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 8. Articolul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 36. De la articolul 12. Cine e pentru? De fapt, acesta merge împreună cu 275. Pentru? Împotriva abține se adoptă. Și atunci 274 cade, spune președintele. Bun. 38 și 278 împreună. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Și cealaltă la 14A sunt caduce. Trecem la articolul 16. 270 și 9 și 280 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Anexa 1. 282. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 281 și 283 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul MV49 pentru? împotrivă, abțineri, respins. MV50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 284, 285 și 286 cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MV52 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm, vă rog, MV52, am deschis votul. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge. 287. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. MV53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV54. Pentru împotriva, abțineri, respins. MV55 pentru, împotriva, abțineri, verificăm MV55. Cred că se respinge, dar uh, trebuie să verificăm. Votul e închis. Se adoptă cu o, un singur vot în plus. MV56, cine pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. A, o intervenție fără microfon. Doamna Ayala Sender, se consideră că apelul dumneavoastră telefonic uh, deranjează lumea la vot. Vă rog să purtați acele discuții telefonice afară. Și acum, anexa 1, amenamentul 291. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Toate celelalte sunt caduce și trecem la 295. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amenamentul 40 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. MV57 e caduc. Trecem la anexa 2, 309, cine pentru? împotriva, abțineri, respins. MV61 pentru, împotriva, abțineri, respins. MV63 cine pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 307 caduc, la fel și 311 și atunci trecem la MV62. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, respins. 313. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 64. MV. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. MV. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 314. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Considerentele acum, amendamentul 1 al raportorului. Trebuia să fie și un numărul 1 pe undeva, da? Deci cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul NV1. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 49. Pentru? împotrivă, abțineri, respins. Considerentul 2, 50, 51 și 53. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, vă rog. Deschid votul. A votat toată lumea? Votul e închis. Se adoptă. 52 poate fi votat. Da. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. nv 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. nv 3 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. MV4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV9 pentru, Împotrivă? Deci, încă o dată, la MV9, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. MV10, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm amendamentul MV10. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Acum se adoptă. Și atunci trecem la 5 și 63 împotriv, pentru. Deci, amendamentele 5 și 63. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. și patru acum, împreună cu 68. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. MV12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. nv 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentele 9 și 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 73 cade, 77 cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog, MV15, votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. MV14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum vot final pe propunerea legislativă astfel amendată. Votul e deschis acum. A votat toată lumea? Închid votul. Se adoptă 33 pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Și acum rezoluția legislativă, vot electronic. A votat toată lumea? Vot închis. Și se adoptă cu 33 uh, pentru, 10 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Leichtfried. Mai greu a trecut. Dar parcă greul abia acum începe, cum mă uit la următoarea listă. Trecem așadar mai departe la proiectul de raport și propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la normele comune privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din UE. Eh, începem cu amenamentul 16 al raportorului UGIAS. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 90 și 91 identice. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog, amendamentul 92, votul e deschis. A votat toată lumea? Vot închis acum. Și iată că se adoptă. Amenamentul 94 urmează. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. 17, 95 și 96. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm compromisul 1. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge. Mergem la 104. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bine, bine, verificăm, spune președintele. Pentru mine s-a respins 4 la 1, da? Haideți să vedem. Toată lumea a votat? Deci votăm amendamentul 104. A votat toată lumea? E primul vot după compromis. A votat toată lumea? Bun, votul e închis. Și se adoptă. E, nu pot decât să vă spun ce v-am spus și înainte. Da, mă rog. 99 cade și trecem mai departe la 199. Articolul 9, alinatul 8. Cine pentru? Împotriva. Încerc încă o dată. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 199, articolul 9, paragraful 8. Da? 8.2 pentru socialist. dacă voi mai ușor așa. Gata? Stimați colegi, pentru că compromisul a căzut, trebuie să trecem prin toate amendamentele care sunt uh, hașurate aici cu gri. Deci, am trecut la articolul 9, alineatul 8, amendamentul 199, votul e deschis, este un amendament al domnilor Fidanța și Cancian. Se pare însă că nu toată lumea a votat. Așa mă arată aparatura aici. Votul e închis acum. Și iată că se adoptă. Și atunci, Trecem la 189, doamna Serachiani. Cine e pentru? Deci, 189. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm 189 al doamnei Serachiani. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Și iată că se respinge. Trecem acum la 206, 27, 28 până la 213. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 79. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Urmează 11 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 218, 219 și 220 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se adoptă, îmi cer scuze. Pe mine mă uimește că nu, nu votați în grupuri. Se vede că toată lumea votează după naționalitate. În momentul ăsta, Peter nu aș vota cu Regatul Unit. 221 până la 227, acum trecem, uh, sunt caduci, 295 încolo, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 300, 301, 302, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 Suntem la amendamentul 68 al domnului Riche pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Haideți să-l verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 70. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentele 105 și 106. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar mai bine verificăm. 105 și 106. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. 107 pentru... Repet, 107. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 108 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Am mai multe speranțe aici pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem astfel la amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm. Cred că se respinge. Mai bine verificăm, s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă la limită, dar este suficient. 130 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm și pe acesta. S-a deschis votul pe amendamentul 130. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 134 al domnului Sasoli pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, să-l verificăm. 135, s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 140. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. 25 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 ca adăugirea lui 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 e caduc, trecem la 26 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm. 26 s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Să adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? să adoptă. Urmează 32. Pentru? Împotrivă? Abțineri? să adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem la 160 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Este adoptat la limită. Sunt voturi foarte strânse. 162 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 162. Cred că va dura foarte mult și în plenară. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm și amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. PPE-ul are un vot în plus. S-a închis votul. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să-l verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 35 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă. 164. Trecem la vot. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la 178. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să-l verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 și 181 pentru, împotrivă, abțineri, să-l verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 e caduc, Vreți să-l verificăm? 183. În regulă, s-a deschis votul. Ați votat cu toții. S-a închis votul. Și se respinge. ...184 și 185. Îmi cer scuze, 182 al domnului Sasoli. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se respinge. 184 și 185 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 184, 187, încerc scuze, pentru, împotrivă, abțineri, să-l verificăm. 187, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm. 188 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 și 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri. Să-l verificăm. 217, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul și se respinge. 229 și 230 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 și 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...236 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, 236, s-a deschis votul. closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. PP-ul, un om în exces, din nou. S-a închis votul. Respins. 235. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, Respins. 237. Pentru. Împotrivă. abține, Respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Înseamnă că ajungem la 248 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 al raportorului pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și ajungem la 272. Ce? 272. Pentru, împotrivă, abține respins. 273. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 274. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 274. S-a deschis votul. Has everybody voted? Vote. S-a închis votul. Și respins. Foarte bine că ați cerut verificarea. 275 al domnei de Verac. Pentru, împotrivă, abțineri. Eh, verificăm din nou. S-a deschis votul pe amendamentul 275. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 276 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm și 276. S-a închis votul. Respins. 277 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. Cred că a fost respins ca și cele anterioare, însă deschidem votul pe 277. A votat toată lumea? Rapid. S-a închis votul și se adoptă. Iată. 278. Domnul Groș tocmai a scăpat. 278 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 278, s-a deschis votul. And as Mr. Grosh voted the right way. A votat domnul Groș corect de data asta, s-a închis votul și a fost respins. 279 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost uh, respins, dar verificăm din nou 279. Vote is closed. S-a închis votul și a fost într-adevăr respins la egalitate. 280 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 280 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotrivă, verificăm 282, s-a deschis votul. Nici măcar n-am început uh, serviciile de handling la sol. 282. S-a închis votul. Se adoptă. 303 pentru, împotrivă, verificăm 303, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Cred că a fost adoptat, însă n-a votat nimeni pe o parte a sălii. Așadar, deschidem votul. 304 cred că a fost adoptat. S-a închis votul și se adoptă în unanimitate. Ce pot să fac atunci când Jumătate dintre dumneavoastră șomează și nu votează. 305 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46. Pentru împotriva abțineri, verificăm 46. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la 45. Cine este pentru? 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 45 atunci. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patruzeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 54. S-a deschis votul. Mă îndoiesc. A votat toată lumea? 27 la 17 pentru se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, nu, este caduc. Deci, ajungem la amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, nu, 60, 63 nu este caduc, ar fi căzut dacă s-ar fi adoptat amendamentul 64. Deci trebuie să votăm amendamentul 63. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm oricum. S-a deschis votul. 63. 63 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins, oricum. Deci s-a rezolvat problema. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 este caduc, la fel 65, ajungem la 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Verificăm 81. S-a deschis votul. Everybody votes it? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 82, eh, retras, 83 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Pe 83 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem pagina și ajungem la 86. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 88 electronic. S-a deschis votul. E din ce în ce mai greu să ridicăm, ridicăm mâinile. A votat toată lumea, s-a închis votul, este respins la egalitate. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final pe propunerea legislativă modificată. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu 39 la voturi pentru, 5 împotrivă, fără abțineri. Rezoluția legislativă acum s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu același scor, 39 la 5, fără abțineri. Felicitări domnului Ugias și mult noroc la plenară! două s-au terminat și mai avem încă două voturi. Vreau să vă informez informal că trebuie să uh, plec și domnul Galer este alesul pentru a mă înlocui. Domnul Galer. Atâta timp cât vă luați cartela de vot cu dumneavoastră.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 lista standardelor minime de calitate nu a fost listată complet, dar corespunde formulării din amendamentul 52. Deci nu vă preocupați, este vorba de aceeași listă care apare la amendamentul 52. Avem acum o propunere de în legătură cu serviciile de handling la sol pe aeroporturile Uniunii și abrogarea directivei Consiliului 96-67. Începem cu amendamentele 53, 54, 55 și 57 de respingere a propunerii. Pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm oricum. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă cu 22 de voturi la 20. So that brings us to the end of the, the voting on the Așadar am terminat votul pe această directivă cu privire la handlingul la sol. The vote is 22 in favor. 20... Votul a fost 22 pentru, 20 împotrivă, deci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 vreau să vă informez că, de facto, prin și președintele se întrerupe. Nu a apărut pe ecran, dar credeți-mă, a fost 22 pentru și 20 împotriva. Pentru că în fapt ați, am trecut prin două din cele trei acte legislative, înseamnă că nu mai avem un pachet. Da? Deci, practic, prin votul uh, al dumneavoastră ați uh, desfăcut pachetul de trei măsuri și acum avem două uh, texte legislative distincte. sigur că acest vot va mai trebui reconfirmat și în plenară. Trecem la următorul vot cu privire la raportul doamnei Willis, Wills uh, în legătură cu atribuirea contractelor, atribuirea contractelor de concesiune. Numai o clipă, spune președintele, să-mi iau și o lista de voturi. Okay. Right, we start with the, again, it's uh, amendment number one. Amendamentul 1. din a, proiectul de aviz cu privire la o directivă a Parlamentului European și a Consiliului în legătură cu atribuirea contractelor de concesiune. Amendamentul 1 propune respingerea propunerii comisiei. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum trecem la votul propriu-zis. Amendamentul 19. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Bun, începem încă o dată. Cine e pentru amendamentul 19? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amenamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amenamentele 31 și 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 32. Pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 33, vot în plus, vot în adiție, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 70, 17, 34 și 52 împreună. Deci cine e pentru, cine împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. 36 pentru, împotriva, abțineri, respins. 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 39 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 40 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotriva, abțineri, respins. 42 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 47. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm, vă rog. Deschid votul pe amendamentul 47. A votat toată lumea? Votul e închis acum. Se respinge. 48. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amenamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 10 urmează acum, al domnului Cancian. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să verificăm amendamentul 11, votul e deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotriva, abțineri. Vă rog să verificăm. Votul e deschis pentru amenamentul 13. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Vot final. Votul e deschis acum. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă cu 39 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări doamnei Wills.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 încă o dată uh, uh, printout-ul mașinii de vot. Să știți că au fost uh, exprimate 44 de voturi, 22 pentru, 20 împotrivă, 2 abțineri. Cu asta trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu înainte de a vă mulțumi pentru răbdarea și consecvența cu care ați participat la vot. We'll have a 10-minute break till 4 pauză de 10 minute până la 16.30 când revenim pentru a dezbate raportul Fleckenstein cu privire la uh, regulamentul de instituți, instituire a unei agenții europene de siguranță maritimă. Okay, colleagues. Mr. Fleckenstein, I managed to uh, garner three. Iată că am reușit să readunăm în sală 2-3 membri cât să avem un quorum. Um, domnule Kemal, uh, uh, nu știu când vă dăm dumneavoastră cuvântul, dar deocamdată dăm cuvântul domnului Fleckenstein pentru prezentarea regulamentului de instituire a Agenției Europene de Siguranță Maritimă. Domnule președinte, nimic nu s-a schimbat de la ultima dată. Deci uh, totul este exact în stadiul în care a fost și la ultima noastră uh, întâlnire. Uh, salut pe, toate, pe toți aceia care s-au declarat dispuși la compromis pentru că astfel ajungem cu un pas mai aproape de punerea în aplicare. Ceea ce ne scutește și pe mine și pe colegii mei să mai reau toate detaliile, pentru că detaliile le cunoaștem cu toții. Oricum, le mulțumesc pe această cale pentru deosebita colaborare. Mulțumesc pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea nu vreau decât să mulțumesc raportorului pentru foarte bună colaborare. Am înțeles uh, din prima clipă foarte bine și am găsit multe uh, compromisuri. Rezultatul deliberărilor este unul uh, pozitiv, ceea ce este pozitiv nu în ultimul rând și pentru siguranța maritimă. Mulțumesc! Sí, gracias, presidente. Doamna Bilbao. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru munca pe care a depus-o. Am depus uh, unele amendamente, am discutat destul de mult și pot să spun că grupul nostru politic este foarte mulțumit de rezultatul uh, la care am ajuns în cele din urmă. Sigur că am fi vrut să trecem dincolo de unele compromisuri pe care le-am obținut, dar credem că oricum timpul ne va eh, forța să atribuim în viitor eh, competențe sporite EMSA, ceea ce acum nu s-a întâmplat. Da, mă rog, o să vedem noi cum eh, vor evolua lucrurile în viitor. În încheiere, încă o dată mulțumiri și pentru modificările aduse articolului 5 și pentru noua formulare a articolului 11. Președintele, mulțumesc. Eva Lichtenberger, vrei să-ți mai adaugi ceva? Sau Jack în numele ECR? Uh, vă reamintesc că poziția Consiliului a fost uh, publicată în 28 octombrie în plenară, de aceea uh, trebuie să, trebuia să și organizăm această dezbatere. 8 noiembrie ora prânzului este termenul pentru depunerea amendamentelor, astfel încât uh, în 27 noiembrie să putem vota în comisie și în plenară în luna decembrie. Dacă sunteți de acord, atunci nu ne rămâne decât să-l așteptăm pe Sayed Kamal pentru raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Domnul Kamal trebuia să vină aici la ora 5, Bun, mai stați vreo 10 minuțele și sperăm că până atunci vine și domnul Kemal. Vedeți? Asta se întâmplă când respingi o propunere care uh, ți-ar fi ocupat timpul încă vreo două ore cu votarea. Hey, colleagues, we'll start again. First of all... Stimați colegi, începem din nou. Domnule Kamal, vă mulțumesc că ați venit, apreciem acest lucru. Vi s-a spus probabil că votul va dura mai mult. Este bine că ați uh, sosit la ora propusă, ora 5, și vă mulțumesc. Aveți un raport privind politica Uniunii Europene în domeniul concurenței și vă dau acum cuvântul. Vă mulțumesc. Îmi face plăcere să-mi fac debutul la această comisie. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Trebuie să am uh, grijă ce spun. Este vorba de primii pași pe care îi fac în această comisie. Cred că este important ca statele membre și Comisia să facă progrese pentru piața unică în domeniul transportului, și să existe o competiție deschisă între operatorii publici și privați. Cred că sunteți îngrijorați că uneori legislația Uniunii nu este de plin uh, pusă în aplicare sau nu este pusă în aplicare corect în statele membre. Și în uh, unele situații trebuie să ne asigurăm că legislația este mai bună pusă în aplicare și nu să creăm altă legislație. se dorește o intensificare a competiției, analizarea competitivității în ceea ce privește companiile, america, companiile aeriene. Scuzați. Uh, voiam să salut pachetul aeroporturi, am fost naiv, dar cred că, în ciuda evenimentelor de dinaintea sosirii mele, este important să abordăm problema capacității. În statul meu există o dezbatere aprinsă în ceea ce privește creșterea capacității în regiunea în care stau și cred că nu este o problemă doar în statul meu, ci și în alte state membre, mai ales odată cu deschiderea piețelor în alte state ale lumii. Există multe sectoare unde vrem să eliminăm barierele în calea competiției, în transport, dar vrem să analizăm și idei precum uh, pachetul legislativ privind porturile. Trebuie să tragem învățăminte din experiența altor state membre. Cel mai adesea aud că trebuie să avem o orientare uh, bazată pe cerințele pieței. Am uh, observat schimbări în uh, serviciile interne, dar există îngrijorări și din partea comunităților locale din uh, rațiuni ecologice. dar ceea ce cerem este practic o mai bună punere în aplicare a legislației deja existente. Să mă opresc aici o să mai vorbesc și să iau parte la dezbatere. Le permit și altora să participe la dezbatere. Vă mulțumesc din partea PP, domnul de Grandes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi uh, mulțumesc raportorului. Nu este greu să cădem de acord asupra listei de sugestii pe care o propune, dar, uh, dată fiind lipsa de timp, nu avem șansa să mai facem propuneri. Dar cele din document sunt uh, unele bune, cred eu, și putem să cădem de acord asupra lor. Domnule raportor, Cred că cel mai bun lucru pe care îl putem să spunem este competiția au murit, trăiască competiția. Cu tot respectul pentru cei care nu sunt de acord cu mine. Cred că nu a fost o zi care să pună într-o lumină bună uh, liberul schimb în această instituție. în ceea ce privește competiția între operatorii publici și cei privați, este o idee bună competiția în acest domeniu, de fapt în toate sectoarele economiei. Dar există un uh, efect de cascadă în toate domeniile economiei. În ceea ce ați inclus în document, cred că Există un nou pachet pentru porturi al Comisiei pentru 2013. Sper că de data aceasta Comisia este mai curajoasă. Este o problemă veche ce nu a fost rezolvată de mult. De fapt, mare parte din transport este realizat prin porturi. Este o problemă esențială ce trebuie rezolvată pentru a aborda mai bine problema competiției în Europeană. Comisia ar trebui să clarifice termenii în ceea ce privește uh, porturile periferice. aeroporturile periferice. Cred că fără ajutor, unele aeroporturi regionale vor trebui închise. Sunt uh, astfel aspecte ce au nevoie de mai multă deschidere. În același timp, trebuie să respectăm drepturile pasagerilor și ei să beneficieze de bune servicii din partea companiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Ticau, de la Social și Democrați. Domnule președinte, vreau și eu să felicit pe domnul raportor. Aș uh, începe prin a pune o întrebare și anume care au fost uh, beneficiile uh, deschiderii competiției, deschiderii graduale a competiției, în primul rând pentru pasageri, apoi pentru lucrătorii din domeniu uh, și, de asemenea, și nu în ultimul rând, uh, pentru companii. Uh, cred că dacă vrem să avem într-adevăr o piață unică europeană, pentru care evident avem nevoie de o competiție corectă, este nevoie însă să avem și o infrastructură de transport bine dezvoltată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Astăzi există o diferență foarte mare privind dezvoltarea infrastructurii de transport uh, între diferite state membre și de aceea cred că va fi importantă investiția în uh, modernizarea infrastructurii și a sistemelor uh, de transport, din, mai ales din statele care au aderat la Uniunea Europeană după 1 mai 2004. De asemenea, cred că pentru a avea o, o concurență și o competiție corectă Uh, pe piața unică europeană în domeniul transporturilor este important să ridicăm barierele privind libera circulație a lucrătorilor. Avem uh, o legislație cuprinzătoare în ceea ce privește calificarea profesională în diferite um, sectoare ale transportului uh, rutier, dar cred că și ridicarea barierelor va îmbunătăți condițiile de muncă ale salariaților Uh, de asemenea, vreau să subliniez aici că, din păcate, în ceea ce privește implementarea sistemului unic de semnalizare pe calea ferată, mai avem multe de făcut uh, și, în acest uh, sens, cred că nu avem o suficientă competiție în acest domeniu. În ceea ce privește transportul rutier, sunt pentru liberalizarea totală a cabotajului. Comisia Europeană trebuie să vină până la sfârșitul anului 2014 cu o propunere de directivă pentru liberalizarea totală a cabotajului. Uh, nu avem încă o piață unică integrată uh, datorită faptului că nu avem încă uh, un sistem unic de rezervare și de vânzare de bilete în sistem multimodal la nivel european, deci pasagerii întâlnesc încă bariere privind călătoriile pe care vor să le desfășoare. Uh, avem nevoie de mai multă intermodalitate și aici vreau să subliniez că, din păcate, uh, raportul Comisiei analizează doar politica, în politica concurenței uh, din perspectiva transportului, mă refer eu aici, dar, din păcate, nu arată și efectul competiției dintre diferite moduri, diferitele moduri de transport. Avem o diferență mare Uh, și în ceea ce privește taxarea accesului la infrastructură. Deci consider că ar trebui, prin opinia pe care o prezentăm, să încercăm să aducem în discuție toate aceste aspecte, concurența dintre diferitele moduri de transport, intermodalitatea și, evident, uh, impactul uh, pe care deschiderea graduală a competiției îl are asupra pasagerilor, asupra lucrătorilor din domeniu și, nu în ultimul rând, asupra companiilor uh, europene. Uh, eu m-aș opri aici, nu înainte însă de a uh, pune o altă întrebare și anume, care este impactul politicii de concurență în ceea ce privește relațiile internaționale deci știm bine că și în domeniul transportului aerian uh, și în uh, domeniul uh, transportului rutier există deocamdată anumite bariere în ceea ce privește transportul atunci când vorbim de acorduri internaționale. Și cred că ar trebui să avem în vedere și uh, Uh, relațiile internaționale, acordurile pe care Uniunea Europeană le semnează cu tere ări și, și impactul acestor acorduri asupra politicii de concurență la nivel european. Mulțumesc. Thank you. Mr. Benyon for the ALDE. Mulțumesc, domnul partea ALDE. For the, uh, I'd like to thank the rapporteur Mulțumesc. dori să-i mulțumesc uh, și raportorului are o abordare directă în ceea ce privește competitivitatea în toate modurile de transport. Aș dori să îi spun uh, bine ați venit pachetul aeroporturi, care nu mai este pachet. Bineînțeles, partea privind uh, handlingul la sol nu a fost foarte ambițioasă în ceea ce privește competitivitatea. Putea fi chiar mai rău. Am votat asupra amendamentelor și deja ajungeam în direcția opusă celei dorite. Comisia nu a fost de la început prea ambițioasă și riscam să ajungem unde nu era de dorit. În ceea ce privește capacitatea aeroporturilor, este un aspect cu care nu sunt de acord cu raportorul. Există capacitate nefolosită la aeroporturi, de fapt, în Europa și problema este în mare parte localizată. Este capacitatea, o capacitate în plus localizată. Și trebuie să vedem cum folosim această capacitate înainte să creăm alte capacități. Dacă vedem, de exemplu, ce făcea Lufthansa în Germania cu acel multi-hubbing, aveau un, un mini-hub și îl legau cu, cu Londra. Există regiuni unde există o capacitate nefolosită în aeroporturile regionale. Avem uh, șansa să folosim trenurile de mare viteză pentru a înlocui unele zboruri de mică durată și astfel să eliberăm capacitatea pentru zborurile de lungă durată care pot fi făcute doar cu avionul. Cred că trebuie să vedem cum să folosim mai bine capacitatea uh, care este în plus. Nu este nici ecologic să tindem către o capacitate mai mare. Ultimul aspect, în legătură cu sectorul feroviar, avem nevoie de un sector feroviar mai competitiv, și sper că pachetul feroviar nu va avea soarta pachetului aeroporturi. Sper să îl putem sprijini cu toții. Avem uh, nevoie de un acces mai bun transfrontalier. pentru a avea o industrie feroviară mai competitivă, pentru că Altfel, prețurile vor crește tot mai mult, ele cresc deja și consumatorul le va susține. Aceasta nu este în beneficiul concurenței și uh, dacă sectorul feroviar este unul bun, atunci întreaga economie poate fi mai competitivă. Dacă vom avea un cadru bun, atunci vom putea să ajungem și la un rezultat bun. Și abia aștept uh, să avem uh, reuniunea cu raportorii din umbră, să vedem ce mai putem adăuga. Vă mulțumesc! Kramer for the Greens. Mulțumesc, domnul Kramer, pentru veri. Danke mich auch bei dem Bericht. Și eu mulțumesc raportorului și susțin în special abordarea sa care solicită o, o reorientare după nevoile și realitățile pieței. Sigur, suntem la, foarte departe de o abordare orientată pe piață. Da? Avem uh, o, un dezechilibru în, uh, care favorizează doar uh, factorii de, de creștere a crizei climatice și modificărilor climatice. Eh, există politicieni care au spus că transportele nu reprezintă o, eh, un domeniu al pieței care trebuie să fie liber. Da? Deci, nu știu, mi se pare o, o abordare veche, comunistă, socialistă, cum vreți să spuneți. Sigur că nu avem aceleași reguli. Da? Eh, dar, de exemplu, companiile aeriene nu plătesc TVA, Eh, câtă vreme eh, eh, căile ferate plătesc TVA pentru combustibil. Da? De ce căile ferate trebuie să plătească și liniile aeriene nu? De ce? Dacă ori suntem, ori suntem cu toate mijloacele și modalitățile de transport în, în acest schimb de certificate de emisie, ori nu suntem. Noi am cerut pentru fiecare locomotivă Uh, o, o taxă uh, de uh, participare pe rețeaua feroviară. Între timp, ce se întâmplă? Sunt defavorizate camioanele, pentru că numai camioanele plătesc această taxă de autostradă, dar numai de anumit tonaj, pentru ca să nu-i supărăm pe austrieci, vezi, doamne. Și atunci, același Același lucru există și în liberul schimb, se plătesc taxe portoare, dar cafeaua e exceptată de la taxe pe import. Și atunci revenim la aeroporturi și la aeronave. Da? Deci niciun aeroport regional în Germania nu rezistă fără subvenții de stat mai mult sau mai puțin voalate. Da? Sunt întreținute infrastructura aeroportoare unde există două, trei Uh, avioane pe zi. Se zice că nu putem închide un aeroport pentru că am investit atâta, vreme, atâta bani în el că trebuie să uh, îl operăm în continuare, că dacă nu pierdem investiția. Este o nebunie. Da? Deci trebuie să uh, apară altă, alte situații. Am vorbit deja despre Ryanair. Ryanair a afirmat că, că ar fi câștigat 500 de milioane de euro câtă vreme de fapt bilanțul arată că a, a avut pierderi de 300 de milioane de euro. Da, într-adevăr, diferența de 800 de milioane este plătită din buzunarul contribuabilului european, care a subvenționat Ryanair-ul, o, o mare eșec, o mare bulă de săpun, nimic altceva. Deci trebuie să acționăm după principiile pieței și trebuie să, trebuie să ne reorientăm după principiul de user pays, utilizatorul plătește. Deci, reproș, ceea ce reproșesc comisie este că de ani încoace știm ce se întâmplă și comisia își cunoaște foarte bine realitatea, dar comisia încă nu a reușit să-și adune voința politică să atace piața pe ansamblu și nu doar unele sectoare. Da? Deci concurența, concurența și competiția astăzi au fost, până astăzi au fost gestionate numai în condițiile de dumping social și de aceea este foarte bine ce s-a întâmplat astăzi pentru că s-a contracarat acest uh, trend. Trebuie să vedem unde există dumping, trebuie să vedem unde se poate crește competiția pe baza unor criterii de calitate și nu uh, prin scăderea veniturilor lucrătorilor și mai departe. Și ultima propunere, ultima propoziție, domnule președinte. Comisia, uh, trebuie să vă spun că a fost uh, recent introdusă o taxă, o acciză pentru utilizarea uh, Uh, uh, așa numitului rolling, tax, tax, uh, rolling stock tax, câtă vreme uh, au fost eliminate anumite impozite corporatiste pentru operatorii uh, de materiale rulante în general. Deci, uh, Comisia nu face nimic, uh, ușurează pe de o parte uh, Uh, condițiile fiscale pentru anumite, uh, anumiți operatori, în același timp uh, impune noi taxe și accize care sunt suportate în aval. Deci chiar nu știu dacă putem accepta așa ceva. Domnul Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Ce bine că avem între noi un expert care știe câte ceva despre politica uh, competiției, uh, domnule Kamal. Tocmai în comisia dumneavoastră se dezbate zilele acestea uh, directiva privind concesionarea. Și tocmai acolo înțeleg că unul din punctele critice este definirea uh, infrastructurii uh, strategice pentru o anumită comunitate, uh, pentru un stat sau altul. Și dacă mă uit la domeniile care se consideră acolo că ar trebui incluse în domeniul concesionabil, atunci mi se face părmăciuca. Adică se vorbește despre potențiala liberalizare a aprovizionării cu apă, cu energie, a transportului, a asistenței medicale. Dacă transferăm în mâna investitorilor uh, capitaliști uh, aceste domenii, atunci în condițiile unui sistem în care oamenii plătesc uh, asigurări, uh, Eh, și contribuții la un fond de asigurări, ne vom, fi, ne vom confrunta curând cu situația în care totuși investitorii vor să vadă un profit de 6-7% anual. Și atunci eh, v-aș ruga să-mi spuneți, dumneavoastră, în calitate de expert, care sunt, credeți dumneavoastră, acele domenii care ar putea fi ferite de această nebunie asupra liberalizării, a liberalizării totale? Ce se va întâmpla cu un bun public care nu va mai produce eh, profiturile eh, așteptate? Va fi returnat acest bun public eh, statului? Da? Deci, ce se, cum, cum, cum găsim echilibrul între, între cele două domenii? Pentru că mă gândeam, domnule președinte, dacă tot avem uh, două, trei minute libere aici, uh, merită să discutăm această chestiune. Uh, thank the rapporteur, Mr. Kamal, before... Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnul Kamal. Cred că problema în sectorul transporturilor, piața internă, dacă vrem să credem în piața internă, comparativ cu alte domenii, precum uh, comunicațiile și așa mai departe, suntem ultimul bastion în acest uh, monopol al statului. Există totuși domenii și aș vrea să analizăm uh, politica competitivității din transport, în întregime, nu pe sectoare. Să nu analizăm sectoare individuale. În Uniunea Europeană, acum, în sectorul maritim, în piața internă, ne confruntăm încă cu societăți maritime care vor să transporte la Bilbao la Hamburg, la Geneva, trebuie să declare o mulțime de lucruri. Piața internă maritimă este o glumă. Am putea foarte bine să nici nu mai avem Uniunea Europeană. Dacă vrei să transporti mărfuri dintr-un stat membru în altul și Înțeleg dacă mergi dintr-un stat membru în Statele Unite și apoi te întorci, să ai multe formalități, dar e vorba de transporturi interne. Toate statele membre vor să uh, dezvolte proiecte cum ar fi autostrăzile maritime. În aviație liberalizăm piața de- deschidem competiția și un rezultat este că acum există companii precum Ryanair, companii low cost pe piață. Nu sunt împotriva lor, dar sunt împotriva unor practici ale lor. Jackie poate să confirme, din cauza sistemelor practicate de aceste companii, nu mai există competiție. Pe uh, aeroporturile din uh, Manchester sau uh, Paris Charles de Gaulle. La Bruxelles, zbor, zborurile sunt operate de uh, Brussels Airlines, la fel se întâmplă și cu Air France. Sistemul acesta de partajare de coduri omoară competiția. Și nu luăm măsuri împotriva acestor aranjamente din aviație. Doamna Țicău spune că trebuie să avem uh, cabotaj. Bineînțeles, am avut pe piața internă, ar trebui să avem dar de îndată ce vom deschide cabotajul în uh, acest sector, operatorii de transport de marfă vo, o vor lua razna, în special în Regatul Unit. În Germania vor spune, uite, uh, companiile din România, din Polonia vin și staționează aici, plătesc mai puține taxe. Trebuie să avem grijă pentru că iar vor exista revolte țărănești. În sectorul feroviar trebuie să facem progrese. Este ultimul bastion al apărării și Cred că există o reacție din partea companiilor feroviare, dar au nevoie de ajutor pentru a avea rezultate. Trebuie să le spunem deschideți piața, fără să îi ajutăm, să le oferim instrumentele pentru a face acest lucru. În sectorul feroviar este greu, dar trebuie să facem pași înainte pentru a ajunge la rezultatele propuse. În ultimul rând, taxele. cât avem un sistem, fie că vă place sau nu, că avem o armonizare a impozitelor sau nu, nu voi intra în această dezbatere. Dar cât timp avem un sistem în care, prin care un stat membru poate să le impună taxe uh, călătorilor care părăsesc țara și alte state care nu impun taxe, cât timp în unele state se cresc prețurile la combustibil și în altele nu, atunci punerea în practică a pieței interne este compromisă. Trebuie să facem ceva legat de impozitare, de taxare, pentru ca toți să fim pe picior de egalitate. Bineînțeles, miracolele sunt uh, greu de îndeplinit, dar aceasta este realitatea. Nu vom pune niciodată în aplicare piața internă atâta timp cât există aceste uh, discrepanțe. Fie că țin de cabotaj sau sunt maritime, sunt în aviație. Reprezentantul Comisiei, Terry Broms, nu știam dacă este o doamnă sau un domn. Îmi place numele noastră oricum, așa că aveți cuvântul. Thank you for allowing... Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ne-ați așteptat și că ne-ați permis să asistăm la această dezbatere foarte vie. Am dorit să-i mulțumim raportorului pentru un proiect de aviz extrem de bun, care ridică o serie de idei bune. Suntem complet de acord cu el și cu mulți membri ai acestei comisii care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu efectele reale ale liberalizării. Susținem și cauza ca uh, statele membre să își uh, joace rolul. Am luat not de, notă de mm, foarte multe recomandări care au fost făcute. Nu avem comentarii speciale în legătură cu proiectul în sine. Am dorit să uh, acordăm atenție discuțiilor care continuă în legătură cu cabotajul și um, aviația. Importanța pieței unice, într-adevăr, este vorba de, 20 de, ani, de o aniversare a 20 de ani de piață unică. Comisia a înțeles că există mai multe direcții generale, însă știm foarte bine că este vorba de un sector în care aplicarea și reglementarea trebuie să meargă mână în mână și vreau să vă asigur că Comisia vrea să treacă într-o viteză superioară uh, în legătură cu uh, probleme legate de piață. Colaborăm cu Direcția Generală Markt, uh, direcțiile generale ale Comisiei se întâlnesc și trebuie și examinează părțile pieței unice care nu funcționează corespunzător. Una dintre aceste părți este legată de transport susținem această abordare și uh, susținem o abordare mai coerentă pentru transport. A fost un proces de lungă durată și vedem acum că cei care privesc lucrurile din unghiuri diferite, lucrează mai bine dacă lucrează împreună. Uh, examinăm acum felul în care putem influența implementarea în statele membre mai bine. Vă mulțumesc. Michael. Ați vorbit despre acest raport, însă ce faceți împotriva concurenței neloiale. Al menționat problema materialului rulant. Ce faceți în această problemă? Ce faceți în moment, domeniul concurenței? Sau totul este foarte bine în momentul actual? Am luat notă de problema dumneavoastră, nu sunt experte în transport, în domeniul respectiv, trebuie să merg să îi întreb pe colegii mei care este situația de acolo și vă pot trimite un răspuns. În ceea ce privește taxa pe materialul rulant, există și problema partajării de cod în aviație care a uh, ucis competiția pe anumite rute. Și asta este o problemă majoră. Dacă ne uităm la toate aceste aspecte există un exemplu foarte clar, practic, concret, că nu mai există concurență pe rutele pe care le-am menționat. Sunt sigur că mai există și alte rute. În, sta, în țara mea, compania BMI aproape că a dispărut trebuie să fie rezolvate aceste probleme de bază înainte să veniți cu reguli foarte sfărăitoare în legătură cu piața unică. Cred că asta vrea să spună și Michael. Domnule, domnule Kamal, mulțumesc. Uh, mulțumesc. Uh, debutul meu aici a dus la o dezbatere foarte interesantă, însă voi fi uh, umil și nu voi aborda fiecare punct în detaliu. Am luat notă de tot ceea ce ați spus. Cu toții suntem de acord că vrem o piață unică cât de mult posibil uh, și să uh, eliminăm barierele existente. Însă, cred în același timp că domnul Michel Barnier, uh, care susține un al doilea act al pieței unice, ar trebui să fie susținut de noi, cei de la Comisia Transport, care vrem să avem un cuvânt de spus. Pentru că al doilea act al pieței unice um, vrea să rezolve problemele care încă mai există. Trebuie să examinăm concurența, intermodalitatea, impactul asupra lucrătorilor, și împărtășesc uh, preocupările legate de partajarea de cod, uh, de asemenea opinia domnului Benion în ceea ce privește uh, aeroporturile regionale, de ce nu sunt folosite aeroporturile regionale. Și avem nevoie de un aviz al Comisiei Transport în legătură cu mm, politica de concurență. Uh, în acest sens a trebuit să discutăm cu raportorii din umbră pentru a vedea cât de departe putem merge. Pentru ca uh, raportul nostru să nu uh, aibă aceeași soartă ca cea a raportului pe care tocmai l-ați votat în legătură cu handlingul la sol. Uh, voi conlucra cu raportorii din umbră și uh, aștept întâlnirile noastre ulterioare. Mulțumesc, domnule Camal. Este prima respingere pe care am avut-o de la pachetul portoar încoace. Nu este o practică obișnuită pentru noi, însă poate Comisia va lua notă de acest șoc. Termenul pentru amendamente este 13 noiembrie votul în Comisia TRAN 18 decembrie, votul la ECON în ianuarie și plenara probabil în februarie 2013. Deci dacă toată lumea este de acord, termenul pentru amendamente 13 uh, noiembrie, votul în comisia noastră 18 decembrie. Mulțumesc, nu mai am uh, diverse, așadar mulțumesc interpreților Mulțumesc membrilor și declar ședința închisă.